Il Presidente. Președintele. Buongiorno a tutti. Bun... Bună dimineața tuturor. Bună dimineața doamnei comisar. Bună dimineața președinției Consiliului. Bună dimineața colegilor și colegilor din sală. Începem uh, sesiunea noastră de astăzi, pe care o declar deschisă, cu primul punct de pe ordinea de zi, respectiv Recomandarea doamnei Sofia Indveld asupra acordului dintre Statele Unite ale Americii și UE privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitatea Internă al SUA. Acum are cuvântul doamna raportor Sofia Indveld pentru 4 minute, vă rog. Thank you, Chair, and good morning, Vă mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor, bună dimineața, doamnă comisar. Astăzi am ajuns la capătul unui proces care a început în martie 2003. Deci am tot lucrat pe, uh, asupra acestui acord de partajare a datelor